Okay. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, we will... Stimați colegi, așteptam, așteptam eu și doamna Costa să, să vină și restul colegilor, dar văd că nu sosesc, așa că începem. La 9 și 10, haideți că începem. Bine ați venit la reuniunea noastră comună. Mă bucur foarte mult că am onoarea să prezidez um, această reuniune comună cu doamna Costa, președinta Comisiei Cult și uh, urez uh, bun venit și colegilor de la bugete. Înainte de a trece la vot, dați-mi voie să încep cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt observații, atunci se declară adoptată. Avem această reuniune comună timp de o oră, așa cum este scris și pe ordinea de zi, dacă nu sunt obiecții, se adoptă. Anunțuri, vă, nu sunt multe anunțuri, vă reamintesc că sunt difuzați pe internet și avem interpretare în regim aproape complet. Îmi cer scuze că regimul nu este complet. Iar acum, haideți să trecem la următorul punct de pe, de pe ordinea de zi. Este vorba de uh, vot. Doamna Costa va, va prezida votul până la amendamentul 280. Iar uh, eu o voi prelua de la amendamentul de compromis 21. O să facem tot ce ne sunt putință ca lucrurile să se desfășoare rapid și fără probleme. Deci, haideți să nu zăbovim prea mult la început. Doamna Costa, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, mă bucur foarte mult că putem prezida împreună această ședință comună pentru a putea uh, adopta un document foarte important. Vreau să urez bun venit colegilor de la Cult și ITRE și mai ales celor doi coraportori, domnul Helen și Morgan, care au făcut o treabă excelentă. Vă rog să trecem imediat la vot și sper că aveți cu toții cartelele de vot. Haideți să facem acum o verificare a consolelor. Se deschide votul. Verificăm pur și simplu. Se închide votul. Bun. Trecem mai departe. Acum la vot. A. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 113, pe următoarea pagină. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 127, pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 142, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 143 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 165 pe pagina următoare. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 166. Vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se respinge. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12, pe următoarea pagină, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 239. Îmi cer scuze, am sărit o pagină. 239 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 190 pentru, împotriva abțineri se respinge. 192 vot pe părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Mm, trecem mai departe la 194 pentru, împotriva abțineri se respinge. 195 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 218 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 219 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 221 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7 pentru împotriva se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 232 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 233 pentru, împotriva abțineri se respinge. 234 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromis, compromisul 14A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 243 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 247 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 248 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 16. Pentru, împotrivă, abținem, se adoptă. Compromisul 18. Pentru, împotrivă, abținem, se adoptă. Compromisul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 279, amendamentul 279 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 280 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum dau cuvântul co-președintelui meu. Mulțumesc, domnul președinte. Mergem mai departe. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 290 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 297 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 306 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 307 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 308 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 307. 317, mă scuzați. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic 317. Să mai și verificăm din când în când. 317. Se închide votul. <laughs> nu chiar 100%. 318 pentru, împotrivă, se respinge. 320 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic, că nu a fost foarte clar. Verificăm 320. Se, des, se închide votul. Se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 323 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendament oral 1 la uh, amendamentul 324. Probabil că îl cunoașteți. Vreau să vă întreb dacă aveți obiecții. Nu sunt obiecții. Bun. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 325 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Comisiunea 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Compromisul 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 27 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 342 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 343 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 347 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 348 pentru, împotriva, Abțineri? Se adoptă. 351 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 352 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 349 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 350 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 353 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 354 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 355 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 359 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 360 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20, compromisul 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30, compromisul 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 371 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 372 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 374 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 378 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 32 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 386 și 387 se votează împreună, fiindcă sunt identice. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 388 pentru. Împotriva. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. 388. <clears throat> I close the vote.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 împotrivă, abțineri se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă amendament oral la amendamentul 41. Aveți obiecții? Nu? Atunci votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 și 43 vot împreună, pentru, împreună, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru,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 Compromisul 37 pentru, împotrivă, abține se adoptă 59 pentru, împotrivă, abține se respinge 61 pentru, împotrivă, abține se adoptă 63 pentru, împotrivă, Abține se adoptă. Compromisul 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 34 64, mă scuzați. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 65. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 67. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 69. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 66. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 70. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 71. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88, 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 95 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 98 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Have something new in our voting. 98. 98. Poate apare ceva nou la vot. 98 se închide votul. Rejected. Rejected. Se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 102 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 103 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 104 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum trecem mai departe la votul final. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Felicitări cu raportorilor, un rezultat foarte bun, iată ați muncit din greu, după cum știți nu este ușor să cadă la un acord două comisii privind compromisurile, deci felicitări raportorilor, cu raportorilor și raportorilor din umbră. Am creat ceva uh, de tipul uh, grupurilor în Parlamentul European, doamna Costa știe, fiindcă uh, comisiile uh, funcționează pe baza acestor grup, grupuri. Vicepreședintele a spus că a creat aceste grupuri în Comisia Europeană, deci a, trebuie să facem și noi în Parlamentul European. Și mă bucur foarte mult că um, activitatea noastră de cooperare a decurs atât de lin și am avut un schimb de păreri rodnic. Ambii raportori au fost curajoși și am reușit, datorită lor, să avem un rezultat atât de bun. Mulțumesc, doamna Costa, pentru că am partajat prezidarea acestei ședințe. Mulțumesc, domnule Buzec, și pentru mine a fost o mare plăcere. Vreau să mulțumesc membrilor ambelor comisii pentru eforturile lor comune și să-i felicit pe coraportori și pe raportori din umbră. Vreau în egală măsură să mulțumesc ambelor secretariate pentru sprijinul lor și grupurilor pentru a adus adoptarea raportului comun. Îmi închipui că cei doi co ar dori să spună câteva cuvinte după acest vot foarte bun. Mulțumesc, domnule Echler. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Voiam să vă spun că dat fiind că, iată, pentru prima dată au colaborat aceste două comisii și am, uh, noi am considerat că, dat fiind că uh, e vorba de două comisii diferite, lucrurile vor fi mai complicate, mai, uh, mai greu de ajuns la un consens, dar iată că până la urmă am lucrat excelent, am avut o experiență minunată și nu cred că va fi ultima dată când lucrăm împreună, dar fiindcă pentru prima dată, iată, am am reușit să avem un uh, cadru uh, larg uh, de la actori la industria de softuri, de jocuri și industria auto. Deci s-ar putea ca aceasta să fie răsăritul unei epoci noi care să depășească aspectele economice și să se extindă și la nivel cultural și s-ar putea ca pentru întâia dată să avem un uh, raport care a fost uh, preluat de comisie în așa mare măsură încât a făcut parte și din discursul președintelui comisiei în ceea ce privește starea Uniunii. Și cred că, iată, noi, cei din Parlamentul European, considerăm rapoartele din proprie inițiativă un fel de mai degrabă un document al ambițiilor decât uh, un uh, document care se referă la legislație sau bugetizare, dar s-ar putea ca lucrurile să stea exact invers, fiindcă noi am alocat fonduri la FC pentru industria creativă și pentru prima dată a fost acceptat înainte să votăm noi, a fost acceptată comisia la nivelul cel mai ridicat, deci impactul acestui raport comun a fost uriaș și vreau să mulțumesc domnului Morgano și secretariatelor care ne-au sprijinit foarte mult și în egală măsură vreau să mulțumesc uh, uh, personalului meu, Nina Ferucci și uh, asistenților domnului Morgano. Iată, am reușit să să colaborăm, două comisii diferite și amendamentele de compromis au salvat atât de mult sprijin. Cred că, într-adevăr, munca noastră de colaborare a dat roade. Mă mulțumesc! Innanzitutto ringraziamento, ringraziamento al... Și eu doresc să mă alătur celor care au mulțumit uh, colegilor noștri, doamna Staele, domnului Staela, secretariatelor, colegilor noștri, raportorilor din umbră și comi- celor două comisii pentru timpul alocat acestor, uh, acestui raport. Acest, uh, succesul acestui vot este un aspect foarte important și cred că votul final transmite un mesaj foarte clar uh, Comisiei Europene. Și anume că Uniunea Europeană trebuie să aibă o politică industrială pentru politicile culturale și creative, o politică pe termen lung și uh, să existe termene pentru angajamentele bugetare și așa mai departe. Aceste termene nu sunt foarte îndepărtate și uh, cred că acest vot clarifică lucrurile. Uh, dă dovadă și de angajamentul reciproc, uh, de de care dăm dovadă pe această cale. Așadar, împărtășim principiul de bază că avem nevoie de creștere și poate că în acest fel vom putea reindustrializa Europa. Cred că în spatele acestei tendințe există un aviz al întregului Parlament și anume că trebuie să acordăm atenție locurilor de muncă, în special pentru tineri. Vorbim despre angajamentul tinerilor în ceea ce privește formarea profesională și în ceea ce privește educații, calificările în, al, în alte și medii. Este un lucru care uh, este foarte important în acest raport. Felicitări tuturor, vom continua să conlucrăm îndeaproape în viitor. În încheiere, dacă ne uităm la ceea ce s-a adoptat deja în Parlament în ceea ce privește susținerea IMM-urilor, acum avem problema micro-întreprinderilor și a drepturilor de proprietate intelectuală și aceste drepturi au fost votate, sunt teme extrem de importante care vor trebui discutate și cu colegii din alte comisii. Vă mulțumesc, voi încheia în limba mea maternă, așadar păstați vă căștile. Îi mulțumesc foarte mult domnului Buzec, cu care am colaborat îndeaproape. Nu a fost ușor, pentru că în Parlament, de obicei, fiecare lucrează individual în comisia sa, însă această abordare transversală, orizontală, a fost uh, una foarte utilă pentru că raportorii au reușit să păstreze caracteristicile primit, mandatelor primite de la comisiile respective. De exemplu, a existat uh, natura specifică a industriilor care nu produc uh, bunuri culturale și creative și a cele care le produc. Eu cred că raportorii au dreptate, uh, transmitem un mesaj foarte puternic pentru comisie și chiar și pentru uh, Cartea Verde mm, nu s-au uh, luat în considerare caracteristicile principale a, a, ale recunoașterii Europei în lume și anume patrimoniul cultural al Europei și al industriilor și întreprinderilor care lucrează în acest domeniu și întreprinderile sociale, bineînțeles. Acestea se Uh, extind, uh, acordă formare de înaltă calitate, angajează tineri. Este vorba așadar de întreprinderi care nu pot să fie mutate în străinătate, nu pot să fie externalizate, trebuie să fie legate de zonele noastre geografice, sunt legate de regiunile europene și acestea susțin industriile culturale și creative pentru a promova creșterea inteligentă. Cred că Comisia a răspuns pozitiv la acest trend, însă în ceea ce privește FC nu există nimic în acest sector. Va fi așadar o provocare majoră pentru viitor și va trebui să fim uh, mult mai conștienți în legătură cu domeniul proprietății intelectuale, să nu-l vedem ca un obstacol, ci a, o, ca o condiție necesară pentru competitivitate. Așadar, mă bucură foarte mult munca pe care am făcut-o împreună. Mulțumesc tuturor raportorilor, grupurilor politice, raportorilor din umbră și celor, celor două secretariate care au lucrat foarte bine împreună. Și invit colegii de la Comisia Cult să uh, părăsească sala pentru că uh, acum va continua